Buongiorno. Allora, cominciamo con... Eh, Bună dimineața tuturor! Vom începe ședința noastră. Mai întâi cu informații în ceea ce privește ședința coordonatorilor de ieri. O serie de puncte au fost confirmat în ceea ce privește descărcarea pentru 2008. Raportor este domnul Liberațchi. În ceea ce privește descărcarea 2009, raportor este domnul Șarțimarcachis și a fost confirmat pentru această descărcare bugetară. Pentru descărcarea bugetară a Parlamentului este colegul Itala care a fost desemnat iar pentru celelalte instituții este domnul Rivelini. Pentru 2009, pentru agenții, domnul Stavakrakakis. În ceea ce privește desemnarea candidatului irlandez pentru Curtea de Conturi, doamna Savas este raportor. Apoi, în ceea ce privește propunerea de modificare a regulamentului Consiliului, în care se aplică bugetelor generale ale Comunității Europene, raportor este domnul Rivelini. Ieri, el a fost desemnat ca raportor. Și Raportorul și președintele Comisiei pentru Bugete vor trimite o, o scrisoare care va cere uh, să se aplice procedura comisiilor a, care să fie asociate la acest raport. E vorba de articolul 50 pentru cele două comisii. În ceea ce privește avizul comisiei noastre, pentru Comisia AFCO în ceea ce privește acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul și Comisia Uh, referitor la cooperarea financiară sau bugetară, președintele, deci eu însumi, mă, se va ocupa de acest raport. În ceea ce privește pachetul uh, pentru Serviciul European pentru Acțiune Externă, este domnul Calvi cel care se va ocupa de acest subiect. El ne va reprezenta de asemenea și la grupul de lucru comun. Acum, în ceea ce privește celelalte aspecte ale Serviciului European pentru Acțiune Externă, spre exemplu, pentru regulamentul financiar, domnul Rivelin a fost desemnat raportor, pentru statutul funcționarilor doamna Herzog, iar pentru bugetul rectificativ, domnul Balsitis. Cum am detto prima, al discarico al discarico del 2009 per la în ceea ce privește descărcarea bugetară 2009 com- pentru Comisie, domnul Șarțimarcachis a fost desemnat, pentru Parlament domnul Itala, pentru celelalte uh, instituții domnul Rivelini și pentru uh, agenții Stavarkakakis. Iar pentru Fondul uh, European pentru Dezvoltare, uh, un reprezentant din partea versilor. Acum, în ceea ce privește întâlnirea cu uh, directorul uh, ad interim al OLAF, coordonatorii au estimat că nu era necesar să organizăm această întâlnire cu domnul Eilet. Și asta în ciuda celor cerute uh, cu ocazia conferinței președinților de grupuri. Apoi, am evocat programul misiunii delegației care va merge în Grecia în luna aprilie la care vor participa domnul Șarțe Matakis și asistenta sa uh, pe cont propriu, domnul Lange, care a cerut să fie de asemenea prezent la această misiune împreună cu asistenta sa. Ca urmare a cererii uh, înaintate de doamna Gresle, directorul general adjunct uh, al DG Agri din partea Comisiei va participa de asemenea la lucrările acestei delegații, așa cum se întâmplase cu ocazia vizitei din 2007. În ceea ce privește acum revizuirea controlului financiar, vom organiza o audiere comună pentru iunie 2010 împreună cu Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Control Bugetar. Deci e vorba de audiere comună. Apoi, am adoptat ideea ca domnul Rivelini să înainteze o listă de experți de oratori pentru această audiere. Acum, în ceea ce privește studiile prevăzute pentru 2010, având în vedere că în total existau 10 studii, am hotărât să reținem 5 dintre ele, anumite teme au fost grupate și cele cinci studii vor fi realizate în 2010, restul fiind amânate pentru 2011 și de altfel secretariatul vă va înainta lista temelor pe care le-am uh, reținut pentru studiile din 2010. Celelalte vor fi tratate în 2011. Acum, delegația în Croația de pe 23 până pe 25 iunie în colaborare cu Comisia pentru Bugete. E vorba de o misiune comună în Croația. Apoi, în ceea ce privește dialogul structural între comisiile noastre și comisarii de resort, am luat cunoștință de deciziile din uh, conferința președinților. Domnul Lene se va ocupa de acest lucru. Inițial s-a propus ca în luna aprilie să ne întâlnim cu domnul Șemeta, însă este mult prea devreme. După care vom avea o, un organism care va fi instituit și o procedură care a fost uh, uh, stabilită pentru cei care înaintează denunțuri. Apoi, în ceea ce privește domnul Fasacas și candidatura sa pentru Curtea de Conturi, scrisoarea a fost înaintată coordonatorilor și astăzi va fi distribuită tuturor membrilor comisiei noastre. Iată, pe scurt, ceea ce doream să vă spun cu privire la ședința de ieri, ședința coordonatorilor. Acum trecem la punctul 8 al ordinei de zi. E vorba de descărcarea de gestiune pentru uh, exercițiul financiar 2008, bugetul general al UE, Parlamentul European. Înainte de a trece la vot, mai întâi dau cuvântul raportorului, domnul Stas, vicepreședinte al comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aveți în fața ochilor lista de vot. Cu siguranță vă amintiți dezbaterile noastre și comentariile pe care le-am făcut în momentul în care am prezentat proiectul meu de raport. Au fost foarte multe comentarii pozitive care au fost exprimate la momentul respectiv. Iată că acum ne aflăm în momentul votului. E vorba de 202 amendamente care trebuie votate. Am fost și eu oarecum mirat de această situație. Uh, drept să vă spun, sunt oarecum la mijloc între două tendințe. Pe de o parte, unii sunt de părere că raportul meu nu merge uh, suficient de departe și pe de altă parte, alții sunt de părere că trebuie să fie mai uh, întărit. Bineînțeles, mai există și o categorie, și anume cei care sunt de părere că merg mult prea departe. Aceștia au înaintat amendamente pentru a șterge anumite uh, părți din text. Eu doresc să mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente constructive, care merg în sensul îmbunătățirii acestui text uh, și acest lucru e valabil pentru uh, reprezentanți din partea tuturor grupurilor politice. Am primit amendamente din partea tuturor grupurilor politice, din partea socialiștilor, din partea GUE, din partea Libertate și Democrație, din partea PP-ului, uh, mai ales amendamentele de înlăturare. Ei bine, pe marginea acestora am una, o opinie negativă, pentru că dacă aceste amendamente de înlăturare, de ștergere a unor părți din text uh, vor fi adoptate, atunci acest raport, care este unul constructiv, care are drept scop să oferim uh, mijloace suficiente uh, celor care lucrează în Parlamentul European pentru a putea gestiona cele 1,5 miliarde de euro care ne revin în Parlamentul European, în așa fel încât să funcționăm în mod corect, e bine, dacă aceste amendamente vor fi adoptate, nu știu dacă vom reuși să păstrăm coerența raportului. Uh, doamna Herzog a mai prezentat ieri anumite amendamente pe care în final le-a retras. Uh, însă aceste amendamente eu am să le preiau. Ieri a avut loc în o discuție, uh, o concertare cu grupul PP și cu uh, socialiștii și democrații, mai ales în ceea ce privește articolul 106, în așa fel încât acesta să fie formulat în mod acceptabil pentru toată lumea și vă propun să mai iau încă o dată cuvântul în momentul în care ajungem la acest amendament pentru a vedea cum anume vom putea adopta acest amendament. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnule Stas, pentru munca depusă. Și acum vom trece la vot. Votul este destul de lung, sper că aveți cu toții cartelele de vot în așa fel încât să putem vota în mod electronic referitor la această descărcare de gestiune pentru 2008. Începem, deci, cu propunerea de descărcare. S-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă 21 pentru 4 împotrivă. Trecem acum la rezoluție. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 24 împotrivă, 2 voturi pentru. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 6 pentru, 21 împotrivă. Amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Amendamentul numărul 4. S-a deschis votul. 4 este caduc. S-a deschis votul pentru amendamentul 5. Un minut, spune domnul președinte. Amendamentul numărul 5, repet, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 25 pentru. Amendamentul numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 24 pentru, 3 împotrivă. Amendamentul numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 3 pentru, 24 împotrivă. Amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 pentru, 8 împotrivă. Amendamentul numărul 9. Cu explicațiile pe care le aveți în fața ochilor, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 21 împotrivă, 6 pentru. Amendamentul numărul 10 a fost retras și acum 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 pentru 8 împotriva. Amendamentul numărul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 25 împotrivă, 2 voturi pentru. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 19 pentru 6 împotrivă. Cincisprezece, șaisprezece și șaptesprezece le putem vota în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 pentru. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21 de voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6 pentru, 22 de voturi împotrivă. Amendamentul numărul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19 pentru, 8 împotrivă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 8 împotriva. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 22 este caduc, spune domnul președinte, pentru că 23 a fost retras. Acum 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 de voturi pentru. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adunge pentru trei împotrivă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru, 9 împotrivă. Amendamentul 28 a fost retras. Trecem la 29. S-a deschis votul. 29 este caduc, spune domnul președinte. Trecem la 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 împotrivă, 1 pentru. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 18 pentru, 9 împotrivă. 32 este caduc, 30 la 33 retras, 34 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 35 retras, 36 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37 a fost retras, 38 vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 39 acum a fost retras. Trecem la 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Secretariatul mi-a spus că grupul socialist dispune de prea multe voturi. Are voturi mai multe decât ar trebui. <laughs> Wir haben das mal versucht, Herr Präsident, aber wir sind jetzt wieder Am încercat și noi, domnule președinte. Cred că acum s-a rezolvat. Puteți să verificați, spune domnul președinte, cine anume votează și să ne spuneți cine nu mai votează. Ja, der Kollege Beermann stimmt und die Kollegin Ayala muss uns wegen anderer Verpflichtungen verlassen. Dann sind wir wieder acht domnul Berman votează și doamna Ayala Sander are altă obligație, așa că ne va părăsi. Deci acum este un numărul de votanți corect. Foarte bine, eram la amendamentul 43, spune domnul președinte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Devo fare una verifica perché il computer dà sempre uno in più del gruppo socialista. Trebuie să verificăm pentru că se pare că încă mai e o problemă. Probabil cartela de vot a doamnei Aiela Sender a rămas în aparat, în consola de vot. No, ok, andiamo avanti. Computer certe volte sono peggio delle persone. Foarte bine, atunci continuăm. Da, se pare că uneori calculatoarele ne pun mai multe probleme decât oamenii. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49. Nu trebuie votat, a fost adoptat 48, trecem la 50. Nu, la 51. Prima parte. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. A, se pare că și 51 este caduc. Atunci trecem direct la 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 53 acum. S-a deschis votul pentru 53. S-a închis votul. Se adoptă. am putea vota 56, 57 și 58 împreună în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 moest, uh, moest eventjes kijken, voorzitter. Uh, het amendement 63 van mevrouw Gressel was... Domnule președinte, trebuie să verific. Um, amendamentul 63 al doamnei Gresle nu era un amendament de ștergere. Și cred că amendamentul doamnei Herzog preia această parte, deci amendamentul 64 poate fi votat. Dar doamna Herzog are, și-a retras amendamentul, însă eu, în calitate de raportor, l-am preluat. Deci, amendamentul 64 poate fi votat. Amendamentul orale. Quindi e come un amendamento orale del, dell'onorevole Stas. E deci considerat ca un amendament oral din partea domnului Stas. Domnul Gaer, vă rog. Dar noch mal einen Moment drüber nachdenken, weil ähm... Dacă ne acordați măcar un minut să ne gândim pentru că eu nu așa înțelesesem lucrurile. Amendamentul doamnei Gresle se referă la textul inițial al domnului Stas în uh, aliniatul 29, iar amendamentul 64 al doamnei Herzog este un supliment, un deci dacă nu există nicio contradicție în ceea ce privește conținutul în text, ar fi ca, un, ca o adăugire în text. În principiu,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 Dus we kunnen over, de, voorzitter, naar uh, uh, de volgende paragraaf. Andiamo avanti. Quindi passiamo all'emendamento 65. Că putem vota acest amendament. Foarte bine. Atunci trecem la 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 91 Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 92. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. A, prima parte este caducă. Atunci votăm cea de-a doua parte a amendamentului 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 97. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cea de-a treia parte, tot 97, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Cea de-a patra parte, 97, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Ultima parte, 97, s-a deschis votul. S-a închis votul. Questo bisogna testare. Ok. C'era un errore, un errore sulla mia lista di voto. Da, în lista mea de vot e o greșeală. Îmi lipsea un lucru. De fapt, aici trebuie să votăm cea de-a doua liniuță a amendamentului 97, care începe cu cuvântul publishing. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și cea de-a treia liniuță acum amendamentului 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 99 și 100 le putem vota în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 103. Pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. 103. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament oral din partea raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament oral din partea doamnei Gresle. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm în bloc 115, 100... Așteptați, spune domnul președinte. Votăm doar 115. S-a deschis votul pentru 115. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 117. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 119. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. O sută douăzeci și nouă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm în bloc de la 130 până la 133. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O sută treizeci și nouă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 140 și 141 sunt identice. Le votăm împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem vota 143, 144 și 145 împreună, nu? Bun. Atunci, doar pentru 143 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 144 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 145 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendament oral din partea domnului Itala. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Da, vă rog. Din partea colegilor socialiști, aș dori să vă spun că 146, 147, în principiu acolo e o greșeală. Votul ar trebui să fie negativ. Da, dar încă mai aveți două voturi. Și suntem de acord cu conținutul. Dar 147, spune domnul președinte, se deschide votul. Acum, 147. S-a închis votul. Se respinge. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 152. S-a deschis votul. A, spune domnul președinte, mai iertați, retras. Trecem la 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 156. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 157. S-a deschis votul. Închis votul. Se adoptă. Parola adesso per quanto riguarda il progetto del paragrafo. Îi dau cuvântul pentru alineatul 106, domnului Stas. Da, Dragi colegi, a existat un proiect de text de compromis la alineatul 106 și după concertările de ieri a fost distribuită o nouă propunere de text. Trebuie să fie citit în următorul mod, în engleză, alineatul. Amintește că, conform articolului 223, fiecare grup uh, trebuie să instituie un uh, sistem de control intern. Până acolo și nu restul textului. Deci cuvântul introduce este înlocuit de cuvântul maintain și după control system tot restul este eliminat. Mulțumesc foarte mult! Supun la vot uh, propunerea domnului Stas. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pentru compromisul 2, putem vota deja. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O 159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 160. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 161 și 162 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 165. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 166. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 167. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. De la 171 la 173 în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 177 s-a retras. 178 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 179. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 180. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 183. S-a deschis votul. O 183. Încă o dată s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Acum, pentru alinatele 135, 135 A și B, are cuvântul domnul Stas. Au uh, existat mai multe amendamente referitoare la transport și la automobile. Grupul liberal a menționat utilizarea bicicletelor. De asemenea, s-a menționat uh, promovarea transporturilor în comun. Am încercat să fac o propunere de compromis. Este vorba despre propunerea numărul 3, în care țin cont de dezideratele tuturor și sper că veți aproba această propunere de compromis. Allora, procediamo alla, uh, alla votazione. Votazione aperta. Votăm. S-a deschis votul. Prima parte. 135 și 135A. S-a deschis votul pentru 135, 135A. S-a închis votul, se adoptă. Supun acum la vot 135B, fără paranteza de la sfârșit. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot paranteza acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Știți, lista de vot uh, era puțin confuză. Am votat 135 B, nu-i așa? Da, nu era ușor de văzut, dar da. Am votat mai am votat A sau B? Ce s-a votat adinauri? Domnule președinte, am votat prima parte 135 135A. A fost primul vot. Apoi am supus la vot 135B fără paranteză, fără partea între paranteze. Și după aceea am votat textul din paranteze și a fost respins. Acum e clar? Da. Trecem mai departe. 190. 190. Ok. Emendament, emendamento 190. La, la votazione è aperta. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 192 și 193 împreună s-a deschis votul. Nu. 192. Atunci s-a închis votul. Se respinge. 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 195. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 197 în două părți. S-a deschis votul pe prima parte, s-a închis votul, se adoptă. Acum supun la vot a doua parte a amendamentului 197. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O sută nouăzeci opt s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 199. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 202 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Se votează propunerea de rezoluție finală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă și 6 abțineri. Mulțumesc domnului Stas pentru ceea ce a făcut. Domnul Stas are cuvântul. Vă mulțumesc la rândul meu pentru că îmi apreciați munca și constat că mi s-a născut uh, copilul. Cred că putem spune că avem de acum înainte un text cu care să mergem în plenară în calitate de raportor. Trebuie să spun că am văzut că a existat un front de grupuri care doresc să prezinte amendamente simbolice. Vom prezenta împreună aceste amendamente pentru a arăta că există o parte a Parlamentului care este critică față de bugetul uh, Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului Stas pentru munca făcută și dau cuvântul doamnei Gresle. Dragă Bart, nu este așa de simplu. Din 2007 încoace, lucrurile s-au schimbat mult în Parlament și ar fi fost bine dacă Parlamentul ar fi ținut cont de aceste schimbări. Multe dintre solicitările tale au fost uh, urmate și grupul uh, nostru a contribuit la acest lucru. Aș fi vrut să fie mai, multă, mai puțină teorie în, privire, în privința controlului și uh, mai mult conținut în ceea ce privește uh, obiectul criticilor, pentru că nu pot să adresez critici generale față de ceea ce se petrece în Parlament. Foarte multe s-au schimbat în Parlament și multe puncte de divergență au dispărut. Eu una m-am simțit izolată și trebuie să spun că aș fi vrut să fiu mai mult susținută. Ne-am pus de acord în privința unor proceduri și ar trebui să le ascultăm, să le respectăm. Raportul acesta nu este exact și regret acest lucru nu putem să închidem ochii. Cred că, din potrivă, trebuie să încercăm să rezolvăm problemele în mod constructiv. Domnul Șațim Marcachis. În primul rând, aș vrea să uh, te felicit pentru noua coafură care ține foarte bine. Nu vreau să fac teorie de, dragul, de dragul teoriei, Domnul Stas a menționat mai multe lucruri și este vorba despre afirmații pertinente. Practic, nu facem opoziție de dragul opoziției. După cum spunea raportorul, pentru plenară va încerca să prezinte o serie de amendamente în acord cu grupurile mari. Nu vrem să existe un conflict între grupurile mici și cele mari, dorim din potrivă să identificăm formule de compromis și îi mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Mulțumesc, domnul Cearnețchi. Mulțumesc, domnule președinte. După amendamente, rezoluția arată așa cum arată. Am auzit comentariile raportorului și comentariile altor deputați și este neîndoielnic că raportul arată altfel față de vers versiunile inițiale. Mi se pare că controlul bugetar din Parlamentul European s-a îmbunătățit și e clar că lucrurile stau mai bine decât acum cinci ani, la începutul legislaturii precedente. Cu toate acestea, nu am putut susține raportul în forma sa actuală. Doamna Herzog. Mulțumesc foarte mult și îi mulțumesc domnului Stas. A subliniat multe puncte, cred că am rezolvat multe dificultăți în uh, ultima vreme. Procedura bugetară din Parlament s-a îmbunătățit considerabil. Cred că e loc de mai bine și calea de urmat este indicată de auditurile interne. S-au făcut progrese și grupurile au susținut faptul că trebuie să identificăm acele aspecte care trebuie îmbunătățite, în așa fel încât să luăm deciziile cele mai potrivite. În orice caz, am uh, elaborat niște uh, respectate și monitorizate pe viitor. Îi mulțumesc domnului Stas, cred că s-au făcut progrese și mi se pare că în ultimii ani am făcut progrese și în condițiile date am făcut uh, ceea ce se putea. Cât privește amendamentele de depus pentru plenară, cred că există loc de mai bine. Cred că întrebarea care se pune este dacă suntem mulțumiți de evoluție, dacă suntem siguri că banii contribuabilor au fost bine cheltuiți și asta trebuie să ne asigurăm. De asta trebuie să ne asigurăm de faptul că banii sunt bine cheltuiți. Sunt de acord cu raportul domnului Stas, pentru că arată că în continuare există multe îmbunătățiri de făcut față de ce am făcut până acum. Evoluția este bună, facem progrese, însă nu este suficient. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sonderberger. Mulțumesc. Este clar că e vorba de un alt raport. Au fost modificate 36 de sectoare. 36 de sectoare modificate, deci vorbim despre un cu totul alt raport. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru determinarea de care a dat dovadă și aș vrea să prezentăm împreună amendamente în plenară. Deputații Parlamentului vor fi cei care vor avea ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult! Nu există alte cereri de intervenție și ca atare trecem la descărcarea pentru anul 2008 cu privire la performanțele, gestiunea financiară și controlul agenției, îi dau cuvântul doamnei Mathieu în calitate de raportoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne pregătim să votăm uh, descărcarea pentru cele 23 de agenții și întreprinderi comune. Recomand votarea descărcării. Pentru fiecare agenție am făcut recomandări care țin cont de caracteristicile fiecare agenție în parte. Este important să se țină cont de recomandări pentru monitorizarea lor. Raportul de inițiativă abordează aspecte mai generale și propun, în acord cu alte grupuri politice, să amânăm descărcarea pentru CEPOL, pentru că aici există probleme pe care le cunoaște toată lumea însă sperăm cu toții că situația se va redresa rapid datorită unui plan de acțiune care va fi implementat de directorul agenției și de Consiliul de Administrație. Recomandările figurează în anexa raportului care v-a fost prezentat. Putem evalua rezultatele obținute uh, în uh, cadrul votului uh, din toamnă. Mulțumesc colegilor pentru cooperare și mulțumesc și secretariatului pentru eforturile pe care le-a făcut și pentru colaborarea fructuoasă și vă propun să trecem la vot. Mulțumesc foarte mult uh, doamnei Mathieu pentru munca făcută și trecem la vot. Allora, emenda... Siete pronti? Propunere de rezoluție. Sunteți gata? Sì, esatto. Lini? Sì, Lini Report. Allora, la prima eh, votazione, facciamo la votazione del documento INI. Primul vot. Documentul INI. Punctul 9, încă o dată, de pe ordinea de zi. Aveți cartelele de vot și trecem la votarea amendamentului 1. S-a deschis votul. Cominciamo. Cominciamo? Siete pronti? Sunteți gata? Începem din nou. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 12. S-a deschis votul.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 amendamentul oral al domnului Stavrakakis. Dacă doriți să interveniți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un amendament oral. Vreau să adaug ceva la sfârșitul textului. Alinatul 15a al doamnei Gresle. Textul urmează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 Se adoptă. Un amendament oral al domnului Stavrakakis la amendamentul 19. Mulțumesc. Am un amendament oral. La amendamentul numărul 19, la sfârșitul textului, uh, subliniez propun următorul lăniat. Suntem conștienți că numărul agențiilor decentralizate a crescut de la 11 în 2000 la 29 în 2010, ceea ce corespunde la 0,01 sută din bugetul total și 0,77% în 2010. Vă mulțumesc! Votăm uh, amendamentul 19 astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot 22 și 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Votăm propunerea de rezoluție, așa cum a fost modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Îi mulțumim doamnei Mathieu și trecem la punctul următor și anume descărcarea pe anul 2008 pentru diferitele agenții. Îi dau cuvântul doamnei Mathieu. Vuole parlare? Prego. Oppure non, se no andiamo dirett- votiamo direttamente. Doriți să vorbiți dacă nu votăm direct? Nu mai iau cuvântul, pentru că dacă aș lua cuvântul la fiecare agenție, n-am mai terminat niciodată. Începem cu Centrul European pentru dezvoltarea formării profesionale. S-a deschis votul pentru descărcare. S-a închis votul. Se adoptă. Închiderea conturilor. S-a deschis votul. S-a închis votul cu privire la propunerea de decizie asupra încheierii conturilor și acum trecem la propunerea de rezoluție. Dacă nu există obiecții, vă propun să votăm 2, 7, 6 și 5. Le votăm deci în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul final al rezoluției. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19 pentru, 2 împotrivă și o abținere. Trecem acum la Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. Vom vota propunerea de descărcare mai întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Acum, în ceea ce privește încheierea conturilor, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot acum alineatul 3, amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă supun la vot rezoluția. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Trecem acum la Colegiul European de Poliție. Propunerea de descărcare se supune la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea de încheiere a conturilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 3, 4 și 5. Le votăm în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot propunerea de rezoluție finală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, un vot împotrivă. Trecem la Agenția comunitară pentru controlul pescuitului. Propunerea de descărcare mai întâi s-a deschis votul. Votațiune chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. În ce privește votul privind închiderea conturilor, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem acum la rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru, unul împotrivă. Della decisione di discarica. Mm, Buono. Cioè all'inizio, dopo che votiamo. Passiamo adesso all'Agenzia Europea. Trecem acum la Agenția Europeană pentru Reconstrucție. Deschidem votul. închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere. În ce privește închiderea conturilor, deschidem votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum votul pe marginea rezoluției finale, amendamentul 1, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votul pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Trecem acum la Agenția pentru Siguranța Aeriană. Propunerea de descărcare în întregimea sa, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere. Votul privind închiderea conturilor, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cât privește rezoluția finală, dacă sunteți de acord, putem să votăm primele cinci amendamente în bloc, 1, 2, 3, 7, 4 în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Punctele 5 și 6 se votează împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votul pe marginea rezoluției finale în întregime. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Acum trecem la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Propunere de descărcare. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere. Votăm pe marginea închiderii conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Primele trei amendamente, 1, 5 și 6, se votează în bloc. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 1, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 5. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Numerele 3, 7 și 4 se votează în bloc. Dacă sunteți de acord, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și votul final. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Acum trecem la Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Votăm descărcarea de gestiune în întregimea sa. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. Votăm închiderea conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum, numărul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Numărul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Numărul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Numărul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votul pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Acum trecem la Agenția Europeană de Mediu. Decizia de descărcare de gestiune în întregimea sa. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. În ce privește închiderea conturilor, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 1. 1 și 4 se votează împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum numerele 2 și 3 se votează împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Să resping. Și votul final pe marginea întregii rezoluții. Am deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 24 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Acum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Votul pe marginea descărcării gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, două împotrivă, o abținere. Acum propunerea privind închiderea conturilor. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă. Acum am putea vota în bloc primele trei numere, 3, 1 și 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. A 2, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. La amendamentul 4 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votul pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, o abținere și un vot împotriva. Votul pe marginea închiderii conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votăm primele două amendamente, 1 și 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și votul pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, unul împotrivă și abținere. Acum, Agenția Europeană pentru Medicamente, descărcarea de gestiune în întregime, în întregimea sa, am deschis votul, am închis votul, se adoptă cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Decizia privind de închiderea conturilor, am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Acum, Avizul numărul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Avizele 2 și 5 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și avizul 6, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 23 de voturi pentru și unul împotrivă. Acum, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Am deschis votul pentru descărcarea de gestiune. Am închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 1 împotrivă. Ce privește închiderea conturilor, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și votăm împreună Avizele 6, 1 și 2. Am deschis votul. Am închis votul. Să adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Să adoptă. Și votul pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. 24 de voturi pentru, unul împotrivă, se adoptă. Urmează Agenția Europeană pentru formare. Votăm descărcarea de gestiune, am deschis votul, am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Propunerea privind închiderea conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și votul privind rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 23 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Agenția Europeană a Căilor Ferate, descărcare de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Despre închiderea conturilor am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Avizele 1, 2 și 5 le votăm împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru și unul împotriva. Fundația Europeană de Formare, Descărcarea de Gestiune, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Votăm pe marginea închiderii conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm împreună avizele 2 și 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm acum pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, votăm decizia privind descărcarea de gestiune în întregimea sa. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 20 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Decizie privind închiderea conturilor, am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Votăm acum avizele 2 și 3 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Avizele 4 și 5 le votăm împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. Și trecem acum la Agenția de Aprovizionare a Euratom, propunerea de descărcare de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru și o abținere. Votăm pe marginea închiderii conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția finală. Acum am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru și 2 împotriva. Votăm acum Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. Votăm închiderea conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul numărul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și votăm împreună avizele 2, 3 și 6, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Trecem acum la Eurojust. Votăm descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Decizia privind închiderea conturilor, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm avizele 1 și 3 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Agenția Uniunii Europene, pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene. Descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru și unul împotriva. Votăm propunerea de închidere a conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm avizele 1 și 3 împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votăm rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, Frontex. Votăm descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Votăm decizia privind închiderea conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Avizul numărul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Avizele 5 și 6 se votează împreună. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și acum votăm rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Acum trecem la autoritatea de supraveghere. Decizie privind descărcarea de gestiune. În întregimea sa am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă și nicio abținere. Închiderea conturilor, am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Amendamentul 1, am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Și acum votăm rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Trecem la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune. Votăm descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Votăm închiderea conturilor în întregime. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția finală. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și o abținere. Trecem acum la întreprinderea comună Cesar. Votăm decizia, decizia în întregimea sa privind descărcarea de gestiune. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 19 voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Votăm pe marginea închiderii conturilor. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm avizele 1, 2, 3, 5, 7 în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Avizul numărul 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și votăm acum pe marginea rezoluției finale. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Mulțumim! doamnei Maciu pentru munca făcută. Incredibil, am terminat mai devreme. Putem să ne ducem să bem și o cafea. Acum avem suficient timp, ne vedem după amiază. Mulțumesc!